spune Mussolini, cooperare strategică în lupta împotriva uh, terorismului uh, și a criminalității grave, cooperare deci dintre Emiratele Arabe Unite și Europol. Dau cuvântul doamnei raportor timp de patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba de evaluarea unui acord între Europol și uh, Emiratele Arabe Unite în ceea ce privește cooperarea strategică în lupta împotriva criminalității agravate și a terorismului. Având în vedere circumstanțele actuale, trebuie să facem tot ce este posibil pentru a lupta împotriva criminalității care aduc atingere bunăstării personale și economice a cetățenilor noștri. De asemenea, este important să creeze acele condiții astfel încât cei care sunt vinovați de astfel de fapte să poată să fie aduși în justiție. Acordul de astăzi și care trebuie să fie aprobat în mod oficial după consultări la Parlamentul European va reprezenta o colaborare oficială între Emiratele Arabe Unite și Uniunea Europeană în domeniul sigur siguranței, securității și luptei împotriva crimei organizate prin schimbul de informații în ce privește metodele de prevenire a crimelor, prin schimbul de bune practici uh, criminalistice și așa mai departe. Este vorba de un acord uh, strategic și nu operativ deci nu există uh, laturi legate de uh, datele personale. Așa cum uh, se știe, uh, Emiratele Arabe Unite au un uh, rol mare astăzi în ceea ce privește criminalitatea de tot felul, inclusiv fraude, fraude la TVA și asta în daună statelor europene și se face vinovat și de uh, spălarea de bani. De aceea este nevoie de o cooperare între Europol și această țară pentru a vedea care sunt acele anchete în care sunt implicate mai multe țări și în care implicat și, uh, sunt implicate și uh, Emiratele Arabe Unite. Trebuie o cooperare, uh, dar o cooperare internațională, având în vedere aceste lucruri și având în vedere termenii participării Parlamentului nostru la procedura din acest caz specific, am prezentat un raport care sprijină decizia Consiliului de a autoriza acordul respectiv, negociat deci între Europol și Emiratele Arabe Unite, în ce privește lupta împotriva terorismului și a criminalității organizate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Urmează procedura de intervenții spontane, catch the eye. Just a minute, I the list. Să găsesc și lista. Avem trei persoane care s-au scris la cuvânt. Domnul Marias e primul, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, atunci când se luptă împotriva criminalității există două tipuri de limbaj, în special în ceea ce privește cooperarea între Emiratele Arabe Unite și Europol. Parcă pentru că există anumite țări care ajută la consolidarea Daesh. The Guardian, jurnalul britanic, a prezentat un document al Departamentului de Stat al Statelor Unite care ne arată care sunt legăturile financiare între jihadiști și Arabia Saudite, printre care sunt uh, incluse și Emiratele Arabe Unite. Prin urmare, trebuie să tăiem acest cordon umbilical între terorism și fluxuri financiare. Dacă Emiratele Arabe Unite doresc să lupte către eh, împotriva terorismului, trebuie să primească miile de migranți care se uh, eh, dirigează către Europa. Pentru, pentru că dacă nu e doar pură propagandă pentru a ascunde legăturile dintre Emirate și e, jihadiști. Mulțumesc, domnul Iega, să are acum cuvântul. Os Emirados Árabes Unidos constituem um Estado. Mulțumesc, doamna președinte. Există două emirate care, de fapt, domină întreaga Federație Emiratelor Arabe Unite și acestea sunt cele care au cea mai mare rezervă de petrol. Și pentru celelalte uh, emirate, bogăția lor, de fapt, consistă în accesul la porturi. Dar toate aceste fonduri sunt ilegale din punct de vedere de, al uh, capitalurilor implicate, pentru că e vorba de spălare de bani. Există foarte multe activități ilegale și aici, în această țară, s-au refugiat autorii a foarte multor infracțiuni la nivel internațional. E vorba de țări care revin deseori în discuție atunci când vorbim despre drama care afectează întreaga Uniune Europeană. Și de asemenea, în momentul în care discutăm și despre finanțarea ilicită a terorismului. Doamna Tomacic. Mulțumesc gospodine predsjedniče bliskog i srednjeg istoka predstavlja temelj zajedničke borbe. vă mulțumesc. cooperarea interinstituțională cu internațională cu țările din Orientul Mijlociu este o bază pentru lupta noastră comună împotriva terorismului și altor crime aferente. Însă avem nevoie de o construcție uh, solidă pentru aceste relații și este clar că țările din Golf uh, fac un joc dublu, unele dintre ele. Pe de o parte zic că cooperează, pe de altă parte ele incită la fanatism uh, religios și sponsorizează violența și terorismul. Va veni momentul și în curând când uh, această aceste motive geopolitice invocate astăzi nu vor mai putea fi suficiente pentru a tolera această ipocrizie, pentru că e vorba de grupuri sponsorizate care ne subminează. Emiratele sunt un bun, bun exemplu în regiune. Sperăm că această cooperare va fi și la fel de exemplară. Mulțumesc! Europa. Doamnă președintă, stimați membri, Comisia ia notă de solicitarea Parlamentului European de a sprijini concluzia unui acord de cooperare strategică cu încheierea unui astfel de acord cu Emiratele Arabe Unite. Acest acord ar putea să fie un prim pas în calea unei cooperări extinse pentru a combate criminalitatea organizată, în special cea de natură economică și financiară. În, în, în situațiile actuale, în circunstanțele actuale și având în vedere instabilitatea geopolitică, sperăm că uh, Încheierea unui astfel de acord va aduce avantaje operaționale Uniunii Europene în eforturile sale de a combate criminalitatea organizată. Comisia ar dori însă să se refere la punctul 4 din rezoluția Parlamentul în contextul negocierilor privind regulamentul Europol. În acest context s-a convenit să existe dispoziții care includ în acordul de cooperare între Europol și state terțe care permit schimbul de date cu caracter personal. Acordul acesta strategic între Europol și Emiratele Arabe Unite nu se referă la schimbul de date cu caracter personal. Prin urmare, Comisia este de părere că o evaluare ca cea prevăzută la punctul 4 al rezoluției nu este adecvată în această situație. Mulțumesc! Închidem aici dezbaterea. Spune doamna președintă, votul va avea